A fost doar un exercițiu și e bine că putem să ne reluăm lucrările. Deci putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o dezbatere pe marginea uh, raportului domnului Rapcai, protecția uh, imunității domnului Usparski, și nu va avea loc o dezbatere pentru că șefii grupurilor politice au decis astfel. Deci îi vom uh, auzi întâi pe raportor domnul Rapca și după aceea pe șefii de delegații. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mai spun o frază în legătură cu dezbaterea anterioară privind ordinea de zi și în legătură cu imunitatea lui Gide de Magistris, pentru că și în legătură cu acest caz sunt raportor. Vreau să vă spun că pe ordinea de zi nu este prevăzută o dezbatere, ci doar un vot. Și aș vrea să mai spun că de magistris a avut cinci proceduri, dintre care noi vom vota doar una din ele, care este mai puțin controversată, iar în legătură cu celelalte îl vom audia pe domnul de magistris. Un moment, președintele îl întrerupe pe vorbitor. Bineînțeles, aveți dreptate, este bine să uh, oferim această explicație eh, pentru că nici unul din grupurile politice nu a solicitat, de fapt, o dezbatere în legătură cu problema imunității domnului de magistris. În acest context, eh, noi eh, vom supune direct la vot raportul. Cazul despre care vorbim acum este o discuție solicitată de grupul ALDE din Parlamentul European, care a solicitat să existe o dezbatere. Ca atare vom organiza dezbaterea. În cazul domnului de magistris nu a existat o asemenea solicitare, de aceea nu va exista decât un vot. Doamnelor și domnilor, acum dau drumul la cronometru. Domnul Rapca, mulțumesc, domnule președinte. Am vrut doar să clarific acest lucru pentru că au existat uh, întrebări din partea unor colegi. Deci, apărarea imunității parlamentare a domnului Uspaschiș, dar vreau să vă spun că um, nu despre asta este vorba, pentru că domnul Uspaschiș nu are imunitate parlamentară. Pe 7 septembrie 2010, deci cu un an bun în urmă, Parlamentul a ridicat imunitatea parlamentară a domnului Uspaschiș și este valabil în continuare. Deci domnul Uspaschiș, în baza unor noi uh, dovezi pe care afirmă că uh, le va prezenta, um, ar dori să îi se reconfere imunitatea parlamentară. Deci domnului eh, Uspaschic îi eh, se reproșează că a încălcat dreptul partidelor și, eh, drept, și prevederile fiscale în Lituania în perioada 2004-2006 când era președintele partidului său. Deci perioada 2004-2006 el nu era membru al Parlamentului European și uh, Zaimas Uh, în 2008 a ridicat imunitatea parlamentară și după aceea a fost ales în Parlamentul uh, European în 2009 și în felul acesta a devenit din nou imun. De aceea noi trebuie să uh, ne ocupăm de această solicitare. S-a spus de fiecare dată că el nu a avut ocazia să își prezinte cauza. Domnule președinte, Stimate colegi, stimați colegi, nu știu dacă domnul Uspaschici este vinovat, nu știu nici dacă este nevinovat. El afirmă mereu că este nevinovat. Eu nu știu acest lucru, dar nu este sarcina mea și nu este nici sarcina dumneavoastră să decidem în legătură cu această vinovăție. Este sarcina instanțelor penale din Lituania să decidă asupra vinovăției. Noi trebuie să decidem dacă există două aspecte care um, Uh, îi permit să își păstreze imunitatea în calitate de eurodeputat. Pentru că uh, uh, și el trebuie să se supună până la urmă legii ca orice cetățean obișnuit al țării sale. Deci acum există două posibilități. Una, în baza unei proceduri, el va fi împiedicat să își exprime libera opinie în calitate de eurodeputat. Încălcarea legislației uh, fiscale nu are nicio legătură cu această um, libertate de opinie. În al doilea rând, dacă el ar fi fost urmărit datorită activității sale politice, atunci am fi putut să um, îi păstrăm imunitatea, dar noi am avut contacte cu autoritățile din Lituania și am constatat că nu este urmărit politic. Deci nu putem face altceva decât să decidem să îi ridicăm imunitatea parlamentară. Domnul Spaschi uh, s-a adresat uh, curții um, internaționale, solicitând să îi se reconfere imunitatea. Uh, el până acum a respins poziția noastră. El a spus că există noi dovezi, afirmații care au fost publicate în Wikileaks și care îi confirmă de fapt propria poziție, de aceea ar trebui să ținem seama de acest lucru și noi să nu ne mai adresăm instanței. Nu, eu uh, nu vă recomand să procedăm astfel. Uh, el însă uh, în continuare și-a retras plângerea de la Curtea Dreptului Omului. Eu cred că poate dovezile eh, despre care vorbește domnia sa ar putea să fie concludente în fața instanțelor din Lituania, dar în niciun caz nu pot fi concludente în ce privește decizia noastră privind retragerea imunitatea. Noi nu avem altă cale să, decât să procedăm astfel, deoarece noi nu decidem asupra vinovăției sau nevinovăției. Și noi am constatat că uh, Um, nu uh, i s-a încălcat dreptul la liberă opinie politică și nici nu a fost urmărit din motive politice. Ca atare, nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne păstrăm decizia ca imunitatea sa să îi fie uh, retrasă. De fapt, ea a fost retrasă deja și noi trebuie în continuare să insistăm pe această hotărâre a noastră. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Iar acum, din partea grupurilor politice, din partea grupului PPE, colegul Tadeuș Țvievca. Mulțumesc, domnule președinte. Am onoarea de a fi membru în acest Uh, comisie încă de șapte ani. Și în această perioadă am avut vreo uh, zece solicitări legate de ridicarea sau de apărarea imunității. Doresc să uh, vă spun și Bernhard Rapkay a spus deja acest lucru, dar aduc unele precizări suplimentare. Parlamentul European este acel parlament care într-un fel se detașează față de parlamentele naționale din Europa. În uh, problema imunității eurodeputaților există anumite precizări, anumite limitări, iar această imunitate nu poate fi pusă sub semnul întrebării decât dacă cineva trebuie să um, apară în fața instanței din țara sa în uh, într-o ă, chestiune care este legată de activitatea sa de eurodeputat. Eu pot avea poate o simpatie pentru prezența domnului Uspaschi și în Parlamentul ă, European și pentru domnia sa ca persoană, dar după ce am avut de lungi discuții în comisia noastră, am ajuns la concluzia că una este simpatia noastră pentru persoana domniei sale, dar litera legii este cu totul altceva și noi trebuie să facem ceea ce am procedat dintotdeauna. Dacă um, o activitate are vreo legătură cu exercitarea mandatului de eurodeputat, atunci putem inter... Um, atunci nu există posibilitatea ca Parlamentul European să um, ridice imunitatea respectivului eurodeputat. Domnul Rapcai de altfel a menționat o serie de um, cazuri de acest gen. E bine, Parlamentul European, cu un an în urmă, a retras imunitatea domnului Uspaschi. Putem din nou să medităm dacă am procedat bine sau nu, dar PPE este de părere că trebuie să ne menținem poziția. Mulțumesc, președintele. Spuneam acum în numele grupului ALDE, domnul Watson. Mulțumesc. Domnul Uspaschi e un fenomen destul de rar în Lituania. E un vorbitor de limba rusă, un afacerist de succes și un politician de succes. Alte partide politice se simt amenințate de succesul domnului Uspaschic și i-au adus tot felul de acuzații, dar mie mi se pare că sunt nefondate. Uh, e vorba doar de un proces civil până la urmă, dar este transformat într-un proces penal. Uh, Comisia noastră pentru afaceri juridice a uh, examinat cazul și prima oară cazul părea clar, dar de la apelul făcut de Victor au apărut noi probe. Nu doar telegramele Wikileaks menționate de domnul Rapcai, care arată că fostul prim-ministru Brezauskas a admis uh, că oameni foarte puternici au adus acuzații false, dar și acum memoriile făcute de președintele Adancus au uh, confirmat uh, bănuielile că acum 5 ani serviciile de securitate au făcut presiune asupra președintelui Uh, să facă și el presiune asupra instanțelor de justiție împotriva uh, colegului nostru. De aceea, cinci colegi au uh, votat să susțină apelul domnului Uspaschi și doar nouă au votat împotrivă. Eu confirm că domnul Uspaschi e ținta unei campanii politice care dorește să combată pe el și pe partidul domniei sale. Eu fac apel la colegi să-i reinstaurăm imunitatea. Mulțumesc și acum următorul vorbitor, domnul Tomaszewski, din uh, partea grupului ECR. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy, oczywiście sprawa jest... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aceasta este o chestiune extrem de dificilă și cred că dumnealui a devenit, de fapt, victima unor uh, probleme și tensiuni politice. Așa cum acum a venit raportorul și ne spune că aceasta este de fapt opinia majorității din Lituania. În fine, aceasta este poziția uneia dintre părțile politice. Este vorba de faptul că domnul Uspaschici ar trebui să nu mai poată să mai exerseze nicio funcție în momentul de față. Au existat însă multe păreri în Parlament și este suficient să facem referire la toate aceste opinii. Bineînțeles că PPE-ul susține ceea ce li spune delegația din Lituania, care s-a implicat în acest caz. Dar în Parlamentul European nu se poate să folosim mereu principiul bolșevismului. Trebuie să facem referire la faptul că grupul nostru va fi pentru imunitate. Mulțumesc, spune președintele, iar acum domnul Rapcai din partea socialiștilor și democraților. Naja, und als Berichterstatter da, mulțumesc și raportor de altfel, pentru că eu m-am ocupat de această temă și nu pentru că mi-a făcut plăcere, nici măcar nu am luptat ca să mă ocup de acest dosar, numai că ceea ce s-a întâmplat acum este de fapt o dovadă că majoritatea în comisie, atât prima dată cât și a doua oară, a greșit. Nu am ce să fac eu, că s-a întâmplat așa. Eu nu vreau să judec ce rol a jucat domnul Spaschic în, la, în Lituania în viața politică. Nu este sarcina mea și nici a dumneavoastră să decideți acest lucru. Întrebarea este însă dacă a fost supus unei proceduri corecte sau nu. Și mai întâi trebuie să se dovedească că nu a fost supus unei proceduri corecte pentru ca să facem anumite alegații. Domnule Tomașovski, puteți să vă, ne lăsați cu remarcile dumneavoastră despre bolșevism mai bine să ne lăsați contribuțiile dumneavoastră care nu pot să fie niciun caz o contribuție la găsirea adevărului. Noi nu încercăm aici să găsim adevărul dacă este sau nu vinovat, noi aici încercăm să știm dacă a fost um, dacă i s-au sustras drepturile sale sau dacă este uh, în drept. Nu știm dacă a fost uh, persecutat sau nu. Noi am, am ajuns la o concluzie și concluzia pe care am tras-o noi în comisie nu pot decât să vă recomand ca dumneavoastră, ca plen, să votați așa cum am hotărât noi în comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Iar acum putem încheia această dezbatere comună și votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este extrem de important. E vorba de pregătirea reuniunii Consiliului European din 8 și 9 decembrie 2011 în engleză acum. Știm cât de importantă este această reuniune. Este foarte important să discutăm toate punctele de vedere legate